Herzlich willkommen. Wir nehmen unsere Beratungen im Haushaltskontrollausschuss. Bine ați venit la reuniunea Comisiei de Control Bugetar. Aveți în față ordinea de zi și procesul verbal se consideră adoptat dacă nu uh, are nimeni obiecții exprimate până la sfârșitul reuniunii. Teoretic avem o ordine de zi. Aveți uh, Cont News, acolo găsiți limbile în care este disponibilă interpretarea. Și trecem direct la punctul 6 de pe ordinea de zi. Nu mi-a transmis nimeni uh, că ar dori să modificăm ordinea de zi și trecem deci la punctul 6. Este vorba de raportul anual al Comitetului de Supraveghere, supraveghere al OLAF. Ne bucurăm uh, că sunt aici uh, doi reprezentanți pentru a prezenta acest uh, raport anual. Acesta este uh, șocant și încercăm împreună cu Consiliul și Comisia să stabilim o dată în care să putem discuta despre selecționarea membrilor acestui comitet. Se spune că Parlamentul a tot tărăgănat această procedură. Eu pot să vă spun că nu este vina noastră. De la începutul lui mai până la sfârșitul lui iunie, uh, noi uh, încercăm să stabilim un termen, însă nu, din cauza noastră nu s-a stabilit încă o dată. Am să vă dau cuvântul ca să vă prezentați raportul anual. Vă rog frumos. Thank you, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membrii Parlamentului European. Ca președinte al Comitetului de Supraveghere al OLAF, am uh, onoarea de a vă prezenta raportul anual al Comitetului de Supraveghere al OLAF. Acest raport uh, se bazează pe articolul 15 din regulamentul OLAF. Este vorba de al patrulea raport al Comitetului de Supraveghere actual și ca întotdeauna acesta oferă o privire de ansamblu a activităților Comitetului de Supraveghere desfășurate anul trecut, adică în 2015. Probabil uh, ați observat că raportul este diferit ca formă de cel de anul trecut, am ținut cont de feedback-ul primit aici în Parlament, dar și de feedback-ul de la Consiliu și am stabilit o nouă structură. Acest raport este uh, mai scurt, are doar 15 pagini și conține mesajele cheie și un rezumat, iar pe site și pe site-ul OLAF aveți la dispoziție avizele mai tehnice readaptate de Comitetul de Supraveghere și, de asemenea, uh, răspunsurile OLAF. Comitetul de experți de nivel înalt este uh, un uh, organ de supraveghere care trebuie să verifice aplicarea statului de drept, eficiența și efectivitatea combaterii fraudei și potențialelor acțiuni care afectează interesele Uniunii Europene și ale contribuabililor europeni. Rolul Comitetului de Supraveghere, prin lege, este să monitorizeze OLAF. Prin uh, monitorizare și prin critici ocazionale se încearcă ca Olaf să fie mai puternic în îndeplinirea misiunii sale de bază de anchetare. Deci, comitetul nostru are aceleași obiective ca și Olaf și acest aspect este foarte important și trebuie să se țină cont de el. Trăim vremuri foarte dificile pentru Europa, pentru Uniunea Europeană, ceea ce sporește nevoia de legitimitate. Iar legitimitatea nu poate exista decât dacă Uniunea Europeană își demonstrează angajamentul față de statul de drept, față de o bună administrare și față de protecția juridică a indivizilor. Din aceste motive, funcțiile OLAF, și mă refer aici la aspectele de anchetă, funcțiile OLAF sunt și mai importante decât de obicei. De asemenea, și funcția Comitetului de Supraveghere este aceea de a-și aduce o contribuție modestă, dar importantă la respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii, fiind gardianul independenței funcții de anchetă a OLAF și monitorizând evoluțiile din punerea în aplicare a garanțiilor procedurale și a desfășurării anchetelor. Acestea sunt cele trei puncte în jurul cărora se uh, se construiește acest uh, raport și asupra cărora ofer o privire de ansamblu. Anul trecut am uh, verificat funcționarea internă juridică a OLAF și funcția sa de revizuire. Am încercat să găsim o asigurare rezonabilă în intern. Această funcție este una foarte importantă și am să revin la ea ulterior dar a fost una esențială. Apoi am analizat duratele anchetelor, ne-am concentrat și pe recomandările OLAF și am uh, realizat o revizuire a punerii în aplicare a propriilor noastre recomandări, adică a recomandărilor Comitetului de Supraveghere. Ideea este ca prin munca noastră să susținem stafful, dar și managementul OLAF în munca importantă pe care o desfășoară pentru Europa. Comitetul de supraveghere dorește să sublinieze aici un prim mesaj de transmis instituțiilor europene care numesc Comitetul de supraveghere. Comitetul ține foarte mult la munca depusă de întregul personal OLAF și de conducerea OLAF în îndeplinirea misiunilor importante și facem apel la toate instituțiile să susțină personalul OLAF care depune o muncă foarte grea. Munca aceasta este o contribuție foarte importantă pentru o Europa mai bună. Prin misiunea sa, OLAF, dar și Comitetul de Supraveghere, realizează această sarcină foarte importantă. Dorim să respectăm orientările instituțiilor europene și, din experiența din ultimii ani, e clar că structura de supraveghere a OLAF trebuie revizuită și uh, ameliorată. S-au făcut progrese la capitolul independenței bugetare în ceea ce privește secretariatul. E posibil să se facă unele progrese legate de independența secretariatului. Comitetul de supraveghere și directorul general Olaf, susținut de conducere, au avut discuții extinse cu privire la uh, modul de lucru ne-am uh, ocupat de acest subiect pentru a ameliora condițiile de lucru. Dar au fost uh, unele divergențe fundamentale în ceea ce privește rolul Comitetului de Supraveghere, care nu s-au rezolvat prin aceste discuții. Pentru că există concepții diferite în ceea ce privește rolul de monitorizare și supraveghere. Misiunea Comitetului de Supraveghere este definită chiar în regulamentul OLAF și anume este vorba de o monitorizare susținută a OLAF în funcția sa de anchetă pentru a consolida independența acestui oficiu și pentru a se asigura că se respectă prevederile regulamentului. Este vorba mai ales de durata anchetelor și de punerea în aplicare a garanțiilor procedurale. Comitetul de supraveghere este un organ de supraveghere, dar și un organ de consiliere pentru directorul general Olaf, dar și ca partener de dialog pentru instituții. În ceea ce privește exercitarea funcției de supraveghere și condițiile pentru aceasta, Comitetul și OLAF au discutat in extenso condițiile de lucru și chestiunea accesului la informații. Adevărul trist este că nu am putut să uh, găsim o soluție la aceste diferențe de opinii și deci uh, situația din 2015 a fost departe de a fi ideală și cred că e valabil uh, din perspectiva ambelor părți. S-au făcut eforturi considerabile, s-a dedicat mult timp găsirii unei soluții, dar există divergențe fundamentale între Comitetul de Supraveghere și Directorul General Olaf, inclusiv în ceea ce privește rol, percepția asupra rolului Comitetului de Supraveghere. Noi considerăm că Comitetul de Supraveghere trebuie să fie activ și să lucreze sistematic, iar directorul general dorește să pună accentul pe uh, independența sa proprie și pe ideea că Comitetul de Supraveghere trebuie să monitorizeze date generale și să intervină doar atunci când îi se cere. Comitetul de supraveghere consideră că intervenția instituțiilor uh, de numire, instituțiilor europene cu competența de numire este esențială pentru a se putea face progrese și pentru a se putea defini rolul Comitetului de supraveghere. Mai sunt și niște chestiuni juridice în joc și pot să vă asigur că doamna comisar Gheorgheva, care este responsabilă de OLAF, este implicată în această procedură și a fost de acord că unele dintre chestiuni trebuie înaintate atenției um, serviciilor juridice ale instituțiilor. Am uh, discutat cu directorul general al OLAF și uh, s-au uh, definit niște noțiuni mai clare și sper să facem progrese uh, cu ajutorul serviciilor juridice care să-și poată începe munca. Aceste uh, acorduri au fost uh, suspendate în momentul în care am primit feedback și ni s-a cerut să clarificăm unele dintre diferențele de interpretare în ceea ce privește exercitarea funcției de supraveghere, este foarte important să discutăm despre experiențele noastre anterioare și uh, să vedem ce preț se pregătește pentru viitor. Când am redactat acest raport și veți vedea la sfârșit că noi salutăm inițiativa Comisiei și, de asemenea, angajamentul din Consiliu, și uh, se dorește o procedură de schimbare rapidă pentru a se garanta buna funcționare a secretariatului. Vreau să fiu cât se poate de onest cu dumneavoastră astăzi. Acest subiect e mult mai important, e mult, vorba de mult mai mult decât de un raport care menționează probleme și mici victorii din trecut, pentru că ce contează este viitorul. Regret faptul că sunt anumite preocupări de ordin practic care ne arată din experiență că de fapt nu e nevoie de această discuție interinstituțională cu privire la rolul Comitetului de Supraveghere. Pentru că dacă acestea nu se vor face bine, vor submina efectele modificărilor dorite. Din păcate, din câte am auzit până acum de la Comisie, nu s-a găsit încă o soluție clară la această problemă. Una dintre probleme este accesul la informație. Sunt uh, divergențe de opinii în ceea ce privește accesul la informație, dar după cum s-a văzut și în răspunsul Olaf, Olaf ne-a pus la dispoziție un mare volum de date, dintre care unele sunt confidențiale. Dacă secretariatul se va muta în afara sediului uh, securizat al OLAF, va fi foarte greu să uh, luăm cu noi aceste informații. Deci nu se pune doar problema de a fi în aceeași clădire, e vorba de a avea uh, un sediu cu același nivel de securizare. Apoi, contează foarte mult să avem o relație obiectivă și de uh, bună colaborare. Să existe personal calificat care să cunoască legislația europeană. Deci secretariatul trebuie să fie un loc de muncă atractiv și noi nu suntem încă convinși pe deplin că acest uh, mic secretariat este suficient de atractiv pentru uh, personal foarte calificat. Lăsând la o parte ce uh, părere aveți despre comitetul actual și poziția sa, acum avem și ocazia să ne gândim la viitorul supravegherii și acest exercițiu este unul foarte important, indiferent de atingerea acestor obiective uh, de reglementare discutate acum în raportul anual. Comitetul de supraveghere și noi personal avem uh, părerea că Parlamentul European și instituțiile europene trebuie să se concentreze mult mai mult pe punerea în aplicare practică, pentru că altfel există riscul ca obiectivele acestei reforme să nu fie atinse, ci din potrivă. În consecință, am uh, avea o supraveghere mult uh, mai slabă decât ne dorim și atunci ne întrebăm dacă merită ca contribuabilii europeni să plătească pentru 10 întâlniri și să mai plătească salariile acestor persoane. Toate aceste lucruri au legătură directă cu raportul. Noi în raport, la modul general, aprobăm evoluțiile din acest domeniu. Dar uh, haideți să fim cinstiți. Aspectele practice s-ar putea să sufoce întregul proces. Independența de ancheta OLAF este una din funcțiile cheie ale Comitetului de Supraveghere. În uh, ceea ce ne privește, considerăm că Comitetul de Supraveghere trebuie să aibă acces la întregul ciclu de viață al unui caz, de la inițierea procedurii până la final, până la consecințe. Și pentru a monitoriza um, bunul mers al lucrurilor, comitetul trebuie să aibă acces la toate informațiile legate de orice caz. Prin eșantioane ne-am putut face o impresie despre independența uh, de anchetă după cum se vede în raport, dar sunt unele cazuri individuale în care nu am reușit uh, să ne facem o imagine mai clară. Chiar au existat uh, amenințări publice la adresa independenței OLAF uh, din cauza lipsei de date. Noi considerăm că nu s-ar fi încălcat independența pentru că lipsesc date, dar am fi putut elimina orice dubiu mai repede dacă am fi avut datele la dispoziție. În afara sferei de aplicare vizate de acest raport, deci în afara acestei perioade, la pagina 9, alineatul 11, menționăm faptul că Comitetul de supraveghere a fost informat de directorul general Olaf că i-a fost ridicată imunitatea în legătură cu o anchetă a autorităților belgiene. Până acum, din uh, motive de securitate, directorul general nu ne-a putut furniza detalii dar uh, eu doream să comunic Parlamentului European că acesta este un dosar în legătură cu care Comitetul de Supraveghere a, uh, a avut un schimb de scrisori foarte detaliat cu Comisia, tocmai ca să ne putem îndeplini rolul și ca să ne asigurăm că nu sunt niciun fel de probleme legate de independență. garantarea independenței nu exclude responsabilitatea. Responsabilitatea face parte din independență. După cum am spus în introducere, garanțiile procedurale și verificările uh, legalității au fost uh, tema de bază a acestui an. E vorba de al doilea domeniu de activitate al Comitetului, a Comitetului de Supraveghere și uh, am realizat un aviz referitor la funcția de verificare și a legalității uh, și uh, ne-am referit la unitatea de uh, selecționare a anchetelor și de revizuire. Am avut 42 de dosare și 44 de documente legate de cazuri, un eșantion de 60 de cazuri, 244, mă scuzați, de documente, am colaborat cu persoana din conducerea OLAF și de asemenea am uh, primit uh, documente de uh, fundal foarte extinse. Și astfel am ajuns la două rezultate. La concluzia generală pe care o prezentăm aici, dar mai putem spune și că procesul în sine a fost foarte util ne-a permis un dialog constructiv cu Olaf și astfel am reușit să comunicăm în ce domenii se pot face ameliorări și unele ameliorări au, au și fost uh, respectate. De asemenea, a fost o bună ocazie ca Olaf să poată să uh, evalueze sistemul de gestiune uh, și de funcționare a uh, acestei funcții de uh, revizuire și verificare, ceea ce influențează eficiența generală a muncii OLAF. Și este un subiect important, chiar dacă nu e un subiect principal, pentru că s-a recunoscut această funcție fundamentală importantă pentru succesul cazurilor. Comitetul de supraveghere a remarcat că personalul actual care face parte din această unitate este foarte bine calificat, dar Comitetul de supraveghere a considerat că OLAF ar trebui să ofere suficiente resurse de personal și o expertiză suficientă pentru a acoperi sistemele juridice ale tuturor statelor membre. Deci, deși personalul este foarte bine calificat, Uh, este insuficient pentru a acoperi toate sistemele juridice ale statelor membre. S-a ameliorat semnificativ forța de muncă după uh, recomandările respective ale Comitetului de Supraveghere și, de asemenea, s-au ameliorat și relațiile interne, iar noi încurajăm să se continue această bună relație între personalul care face anchetele și personalul care face reviziile. Pentru că nu este de la sine înțeles că există această bună relație, însă reușesc până la urmă să lucreze bine împreună. În legătură cu procedura de plângeri, nu am avut suficiente informații cu privire la rezultatele complexe vizate de această procedură. Noi ne-am dorit să nu existe suprapuneri în munca OLAF și ale altor instituții. Și aș dori să-i dau acum cuvântul colegului meu, domnul uh, Johan. Thank you very much indeed for the invitation. I have been invited to, um, to inform you about... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitația la Comisia Cont. Am venit ca să vă vorbesc despre uh, cum avea lucrurile în anul acesta. Follow-up la recomandările OLAF și la recomandările uh, Comitetului de Supraveghere. În primul rând, recomandările pentru anul 2016. Încă din 2014 noi am emis un aviz cu privire la acest proiect și am uh, definit următoarele recomandări linii directoare pentru cele trei principii de selecție, conform regulamentului, inclusiv indicatorii financiari, criteriul de proporționalitate. În al doilea rând, să intre într-un dialog constructiv cu părțile interesate și, în al treilea rând, să furnizeze Comitetului de Supraveghere o evaluare a rezultatelor punerii în aplicare a IPP-urilor 2012-2013, uh, prioritățile de politică de investigație, de anchetă ne am ajuns la concluzia că ar trebui să menținem toate recomandările pe care le-am făcut în 2014. Comitetul a concluzionat în 2015 că e nevoie de anumite noi linii directoare pentru punerea în aplicare a acestor priorități. Iar în ceea ce privește prioritățile prin 2016, le-am analizat și pe acestea, am ajuns la concluzia că definiția unei politici reale de anchete este singura metodă prin care putem înțelege corect articolul 5 de regulament. Ca în anii precedenți, Olaf însă nu a dorit să dea o definiție pentru o politică reală de anchetă și s-a referit doar la criteriile deja cunoscute. Nu a făcut nicio referire la valorile de impact sau la recomandările din IPP-urile anterioare nu s-a folosit de legături sistemice cu prioritățile de cheltuiere um, europene, nici cu prioritățile pentru lupta împotriva crimelor financiare, nici cu indicatorii de performanță. În 2015 au existat anumite linii directoare interne, inclusiv pentru punerea aplicare a priorităților, însă instrucțiunile pe care le-a primit uh, birourile de selecție ale OLAF nu reflectă importanța priorităților acestora în procesul de selecție. Deci noi considerăm că IPP-urile, prioritățile, nu se aliniază cu cerințele regulamentului. Comis, comitetul așadar nu consideră că prioritățile pentru 2016 sunt respectate așa cum trebuie. Prin urmare, Comitetul de Supraveghere cere Olaf să definească o politică de anchetă bazată pe dovezi, conform cerințelor regulamentului. În acest scop, Comitetul de Supraveghere, în anul acesta, recomandă, printre altele, ca Olaf să determine priorități pentru politica de anchetă pe baza unor evaluări de impact, pe evaluarea punerii în aplicare a priorităților anterioare, pe baza anumitor indicatori de performanță specifici și pe baza unor legături concrete sistemice cu prioritățile europene în domeniul luptei împotriva um, infracțiunilor financiare. A doua recomandare este ca OLAF să își revizuiască linii directoare și instrucțiunile pentru birourile de selecție, în așa fel încât să se țină seama de prioritățile menționate. O a treia recomandare ar fi ca Olaf, când pregătește prioritățile pentru anul viitor, să realizeze o evaluare de impact a IVP-urilor, a priorităților pentru anii anteriori și să realizeze consultări cu părțile interesate. O a patra recomandare, Olaf ar trebui să realizeze o consultare între mai multe servicii conform cu procedurile comisiei în momentul în care adoptă prioritățile pentru anul viitor. Un alt lucru despre care doream să vă spun, durata investigațiilor OLAF. Monitorizarea duratei investigațiilor este o chestiune centrală din mandatul Comitetului de Supraveghere. Este lega, o chestiune legată direct de drepturile fundamentale ale persoanelor afectate de anchete. Și aceste persoane trebuie să garanția că problemele respective sunt tratate în timpul necesar. Durata ar trebui să fie ținută în, trebuie, ar trebui să fie abordată într-un context mai larg. După 12 luni se face un raport inițial pentru către noi, Comisia de Supraveghere, și apoi la fiecare șase luni încă, încă un raport. Încă din 2014, Comitetul de Supraveghere a concluzionat că informațiile furnizate de OLAF pentru acest scop sunt insuficiente și inadecvate. Practic, ne pun bețe în roate, nu putem monitoriza corect desfășurarea anchetelor OLAF și nu putem raporta corect uh, toate aceste lucruri instituțiilor europene. Olaf a justificat uh, faptul că refuză să furnizeze informații Comitetului de Supraveghere prin faptul că respectă anumite cerințe foarte stricte de confidențialitate și protecția datelor. Însă Comitetul de Supraveghere nu a cerut niciodată date personale. Așadar, această interpretare a regulamentului în partea Olaf ne împiedică pe noi, Comitetul de Supraveghere, să raportăm așa cum trebuie instituțiilor. Olaf raportează în decursul anchetelor Comitetului de Supraveghere, însă rapoartele respectiv nu conțin suficiente informații concrete, de aceea noi nu putem verifica existența posibilă a anumitor întârzieri nejustificate. În ceea ce privește controlul și gestiunea anchetelor OLAF în 2015, directorul general ne-a informat de 476 de rapoarte care vizează anchete care au doar mai mult de 12 luni. Dintre acestea, 262 de rapoarte nu conțin niciun fel de justificare cu privire la de ce nu s-a încheiat ancheta după 12 luni. 440 de rapoarte conțin niciun fel de măsuri de atenuare adoptate către DG Olaf pentru a evita întârzierile nejustificate. Într-una din întâlnirile noastre plenare, directorul general Olaf a spus că 24 de luni este o durată normală pentru o anchetă Olaf. De aceea, directorul general Olaf a stabilit ca indicatorul de performanță în planul anual de gestiune al Olaf la 20 de luni. Comitetul de supraveghere înțelege că chiar și în perioada inițială de 12 luni pot apărea întârzieri Însă trebuie să se ia anumite măsuri date în de către OLAF și acestea trebuie să fie menționate în rapoarte. Însă până în prezent nu, s-a, nu a fost cazul. În ce privește durata anchetelor, OLAF procesează mai multe informații. Înregistrarea informațiilor, data deschiderii, data de închiderii și durata cazurilor OLAF. Însă, în general, Olaf nu comunică toate aceste informații Comitetului de Supraveghere. Astfel, Comitetul de Supraveghere nu a fost capabil să tragă niciun fel de concluzie vis-a-vis -vis de anumite anchete. Dacă acestea au fost desfășurate în mod continuu, fără întârzieri nejustificate, dacă magnitudinea lor a fost adecvată, ținând seama de natura cazului. Având în vedere cazurile închise în 2015, Comitetul de supraveghere a cerut uh, comunicarea unor noi date statistice, de exemplu data creării cazurilor, data sesizării lor, data um, deciziilor de închidere și data rapoartelor finale. Toate aceste informații sunt extrem de relevante pentru evaluarea performanței anchetelor, procedurilor de anchetă. La ora actuală, nu am primit aceste informații din partea Olaf. Apoi, urmărirea recomandărilor Olaf, adică recomandările date de Olaf statelor membre. Care a fost rezultatul acestora? Din 2015, Comitetul de Supraveghere nu a primit niciun fel de informații cu privire la care dintre aceste recomandări făcute de Directoratul General Olaf nu au fost urmate. În iunie anul trecut, noi am primit însă o notă de la Olaf, însă aceasta se referea la recomandările din 2014. Urmărirea ulterioară a tuturor acestor recomandări este o, o componentă esențială a bunei desfășurări a anchetelor. De aceea Olaf a stabilit anumite linii directoare pentru monitorizarea acestor recomandări și noi, uh, Comitetul de Supraveghere, salutăm aceste linii directoare. Comitetul de Supraveghere dorește să analizeze acest proces de monitorizare și cu colaborarea autorităților naționale în uh, ceea ce privește schimbul de informații cu statele membre, pe anchetele în curs, în ceea ce vrește cooperarea cu Eurojust și cu Europol și așa mai departe. Un ultim aspect. Recomandările Comitetului de Supraveghere către OLAF. Deci aici este vorba de recomandările pe care le-am formulat noi către OLAF. Între 2012 și 2013, Comitetul a emis 50 de recomandări pentru OLAF. Comitetul monitorizează în mod regulat cum pune în aplicare OLAF toate aceste recomandări și noi le-am prioritizat. Am acordat prioritate în alte recomandărilor care au un impact direct asupra regulamentului. 13 din 50 de recomandări au primit o prioritate de nivel înalt. În 2015, majoritatea recomandărilor conform valorii noastre, nu au fost luate în considerare în mod suficient, nu au fost puse în aplicare corect de către Olaf. Doar 9 din cele 50 au fost puse în aplicare în totalitate și doar două dintre acestea 9 făceau parte din cele de prioritate foarte înaltă pe care le-am definit noi ca atare. Pe noi ne îngrijorează foarte mult faptul că multe priorități mari nu au fost puse în aplicare, care acestea țin de uh, drepturile fundamentale ale cetățenilor euro- europeni, care ele țin de operarea OLAF și de garantarea independenței sale. Comitetul de supraveghere este îngrijorat de asemenea și de faptul că lipsește feedback-ul adecvat din partea OLAF cu privire la motivele nepunerii în aplicare. Atât am avut eu de spus deocamdată. Stimați membri ai Parlamentului European am avut o prezentare destul de lungă și mai mult ca sigur ați uitat totul. Deci avem trei mesaje esențiale pe care dorim să vi le transmitem. În primul rând, Olaf are nevoie de o supraveghere puternică și independentă. Parlamentul European trebuie să analizeze toate aspectele practice din aceste schimbări de natură atât de rapidă. Toate aceste aspecte de natură practică ar putea să împiedice îndeplinirea obiectivelor. În al doilea rând, controlul intern al legalității și selecția cazurilor sunt aspecte extrem de importante. Aici avem nevoie de cunoașterea suficient de aprofundată a sistemului judiciar în toate statele membre. Este un lucru crucial pentru Olaf. Mai trebuie să consolidăm aspectele acestea. Și, nu în ultimul rând, al treilea aspect, personalul, anchetatorii, personalul auxiliar au nevoie de recunoașterea muncii lor și de sprijinul uh, și au nevoie să fie sprijiniți. Doamnelor și domnilor, acesta, doamnelor și domnilor, acesta este raportul nostru anual. Vă mulțumim foarte mult pentru raportul acesta anual și vă mulțumim pentru timpul pe care dumneavoastră și colegii dumneavoastră l-ați investit în aceste eforturi. Ne dăm seama că eforturile acestea merg mână în mână cu niște frustrări, dar frustrările acestea ne erau cunoscute. Regretabil este în continuare faptul că avem uh, un acces pentru dumneavoastră dificil la documente și, prin urmare, uh, se pun în aplicare părți ale regulamentului, se pun în aplicare defectuos părți ale regulamentului. Această poveste nu este deloc uh, una nouă. Uh, Uh, o cunoaștem din anul 2014, când ați atras uh, atenția asupra acestor aspecte. Ne dăm seama că în continuare există dificultăți de verificare, de supraveghere. Lucrul acesta este în detrimentul OLAF. De ce? Pentru că doar o monitorizare solidă întărește încrederea în această autoritate. Prin urmare, este regretabil ceea ce aflăm din nou din partea dumneavoastră. Raportul acesta este foarte interesant. Vedem că din 476 de uh, cazuri uh, care au durat, în cazul cărora uh, ancheta a durat mai mult de 12 luni, prea puține sunt cazurile pentru care există o justificare a acestei durate prelungite a anchetelor. Este vorba despre un aliniat al raportului dumneavoastră pe care Olaf, Olaf nu vrea să-l comenteze în niciun fel. Mi se pare complet regretabil. Parlamentul European de ani și ani de zile, de fapt, uh, a spus lucrurilor pe nume și a cerut uh, permanent ca uh, Cominetul de Supraveghere să obțină accesul pe care îl necesită. În raportul din 2014 spunem cât se poate de clar că recomandăm OLAF să asigure uh, accesul uh, la documentele necesare Comitetului de Supraveghere pentru că acesta din urmă să se poată achita de misiunea sa. Cerem uh, în același document, uh, într-o manieră expresă, Olaf să asigure accesul Comitetului de Supraveghere la documentele pe care acesta din urmă le solicită. Același lucru l-am menționat și în descărcarea de gestiune pe 2014, după cum vă spuneam, în descărcarea de gestiune pe 2013 de asemenea. Avem un a, a, regulament care în articolul 7, 7 aliniatul 8 spune cât se poate declar că comitetul de supraveghere trebuie să primească toate datele necesare pentru a uh, supraveghea motivul pentru care anumite anchete depășesc durata medie de 12 luni. Deci, iată, vedem că acest articol, acest paragraf, de fapt, nu este folosit în, în întreaga sa însemnătate. Iată, ne, suntem puși din nou în fața unei situații deosebit de dificile. Iată, vedem că Comitetul de Supraveghere nu se poate achita de, masina, de misiunea sa, Olaf nu vrea să-i permită să facă lucrul acesta, Comisia Europeană, pe de altă parte, nu vrea să se implice în soluționarea problemelor. Mi se pare regretabil lucrul acesta. De ce? Uh, pentru că, iată, dincolo de problemele de procedură, uh, genul acesta de situații uh, aruncă o lumină proastă asupra instituțiilor europene. Domnul Stas. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, vreau să-i mulțumesc uh, directorului uh, Comitetului de Supraveghere pentru această, acest raport uh, complex și detaliat. Vreau să mulțumesc pentru maniera în care vă desfășurați eforturile. Vreau să le mulțumesc de asemenea colaboratorilor de la secretariat. Iată, avem în fața noastră, în fața ochilor, un raport de activitate relativ complex. Dar uh, situația este, într-adevăr, una tristă. Știm cu toții că mm, colaborarea între Comitetul de Supraveghere și OLAF nu merge suficient de bună. Am adresat întrebări pe tema aceasta comisarilor. Uh, am organizat de asemenea câteva ședințe pe tema aceasta, însă cu toate eforturile, mi se pare că această colaborare între Comitetul de Supraveghere și OLAF nu funcționează nu funcționează suficient de bine. Aveam senzația că lucrurile s-ar fi îmbunătățit oarecum. Dar acum, uh, acum, după ce am citit acest raport de activitate, după ce am ascultat uh, prezentarea celor doi domni, uh, după ce am citit uh, recomandările, trebuie să recunosc că situația este una dificilă. A venit uh, momentul ca Parlamentul European să demareze acțiuni politice. Nu putem să ne prefacem că lucrurile merg bine. Situația este inacceptabilă și trebuie să acționăm. Situația este cu atât mai dificilă cu cât, pe de o parte, iată, știm că uh, Comitetul de supraveghere va fi reînnoit uh, și mă tem că această reînnoire va aduce, va aduce cu sine noi probleme. Uh, câteva dintre punctele menționate de către cei doi invitați ai noștri uh, Punctul 2 uh, se referă la dialogul între directorul general Olaf și Comitetul de Supra Supraveghere. La punctul 9 se, re, uh, se vorbește despre imposibilitatea evaluării independenței anchetelor uh, Olaf. La 29 se vorbește despre politica de supraveghere și prioritățile de supraveghere uh, care n-au fost stabilite corect nici pentru 2016, cum nu fusese stabilite uh, corect nici pentru anii precedenți. Iată la punctul 42 se vorbește despre respectarea recomandărilor, nu avem informații pe tema aceasta. La 45 se vorbește despre recomandările făcute către OLAF, de către Comitetul de Supraveghere. Deci, iată, sunt o mulțime de puncte pe care le-am putea discuta, probabil că ar, ar trebui să o și facem pe viitor, însă cel mai îngrijă, îngrijorător uh, este uh, Tocmai uh, faptul menționat uh, de domnul Pesti la începutul prezentării sale și anume poziția colaboratorilor care lucrează în secretariat. Știm uh, cu toții că relația noastră cu comisarul Gheorgheva este una bună. De asemenea, avem o bună colaborare cu președinția Consiliului au uh, fost făcute o serie de propuneri în ceea ce privește lucidarea situației secretariatului. Există, iată, și propunerile făcute de către domnul Pesti, dar trebuie uh, să discutăm uh, în detaliu toate aspectele pentru a vedea în ce măsură toate propunerile vehiculate într-adevăr dau rezultatele pe care le, scotă, le scontăm cu toții. Dacă citesc aici uh, detaliile legate de viitorul secretariat, uh, dacă citesc detaliile legate de ofițerii de plăți, uh, dacă citesc în același timp și site-ul comisiei, îmi dau seama că Până la urmă, acest secretariat s-ar putea transforma într-un fel de organism care să fie responsabil doar pentru elucidarea plângerilor eventualilor funcționari. Și ce mă gândesc eu? Dacă, spre exemplu, aș fi un funcționar cu o funcție importantă la com- comitetul de supraveghere și dintr-o dată mă trezesc uh, detașat la genul acesta de organ, îmi dau seama că n-aș fi foarte încântat. Care este funcționarul dispus uh, să își asume genul acesta de responsabilități care nu se pliază deloc pe uh, calificările înalte pe care le are? Dacă într-adevăr rotația aceasta va începe și uh, va fi executată în maniera în aceasta în care se preconizează, se prea poate ca uh, situația să se înrăutățească. Gândiți-vă, de exemplu, la faptul, repet asta, uh, că Comitetul de Supraveghere va trebui să fie reînnoit. Va fi reînnoit cu persoane foarte bine calificate, dar persoane care nu au uh, informațiile necesare cu privire la trecutul uh, Comitetului de Supraveghere și a relațiilor sale cu Olaf. Mă, tare mă tem că um, nu se va putea continua o activitate eficientă a Comitetului de Supraveghere în aceste condiții, în condițiile în care sistemul acesta de rotații, rotație nu va fi uh, clarificat. Uh, deci, Atâta timp cât nu primim toate răspunsurile la întrebările acestea, cred că Parlamentul European ar trebui să spună lucrurilor pe nume, să, să ceară, spre exemplu, uh, amânarea înlocuirii Comitetului de Supraveghere. Ar fi uh, nefericit ca anul viitor să ne trezim în situația în care Comitetul de uh, Supraveghere să fie reînnoit uh, în întregime și secretariatul de asemenea. Am avea un fel de tabula rasa și uh, cu siguranță uh, genul acesta de acțiune ar da un fel de mână liberă directorului general Olaf, care ar putea până la urmă să manipuleze după cum dorește domnia sa Comitetul de Supraveghere. Ori nu aceasta este misiunea Comitetului de Supraveghere. Comitetul de Supraveghere trebuie să se asigure că principiul statului de drept este respectat la nivel uh, european. Tema aceasta trebuie să fie discutată mâine, consider, la ședința coordonatorilor. Mulțumesc. Este o temă, într-adevăr, foarte serioasă. Dacă nu ne putem baza pe faptul că pro, propunerile acestea de soluționare a problemelor legate de uh, secretariat, dacă secretariatul Uh, va fi modificat în maniera în care putem să întrevedem uh, uh, modificările din textul prezentat. Deci, în condițiile acestea, eu cred că ar trebui să reîncepem negocierile, ar trebui să rediscutăm subiectul acesta și asta într-o manieră cât se poate de detaliată. Domnule Pesti, înțeleg ce s-a de ce s-a venit cu propunerile acestea legate de ofițerii de plăți. Dar dacă această, acest organism independent se folosește pentru a goli, practic, de sens comunitetul de supraveghere, atunci, bineînțeles, ar fi, uh, ar fi trist. Avem nevoie, în mod evident, de mai multe garanții decât uh, cele care ne sunt puse Uh, la dispoziție în momentul de față, pentru că tare mă tem că ne putem aștepta la orice. Într-adevăr, uh, această temă este una deosebit de importantă. Regret, bineînțeles, faptul că nu ne putem baza pe soluțiile găsite. Trebuie să vedem uh, ce putem face mâine. E clar că avem nevoie de garanții pentru viitorul Comitetului de Supraveghere. Urmează doamna Ayala. Sí, gracias, presidenta. Sí, la verdad es que... Mulțumesc, doamnă președinte. Adevărul este că dacă n-ar fi atât de trist, eu aș râde. Consecințele nu pot fi decât complicate, ca să nu spun chiar rele. Însă, iată, ne aflăm în situația în care ne aflăm, asta este. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport din partea Comitetului de Supraveghere. Dacă ar trebui să rezumăm, rezumăm anul 2015 și prima jumătate a lui 2016, care ar fi principalele elemente? Bineînțeles, pe lângă lupta de mai multă vreme pe care o ducem. Am ajuns într-o etapă în care este necesar ca acest comitat, comitet de supraveghere să devină independent și din punct de vedere administrativ și din punct de vedere financiar, să revină sub um, controlul comisiei. organismul care trebuie să se asigure că Olaf este independent E nevoie ca acest organism să devină cu adevărat independent la rândul său. Numai astfel ne putem asigura că Olaf este independent. Aș dori să-l întrebe domnul Pesti dacă ne poate explica răspunsul vicepreședintei. Eu credeam că se vorbise deja cu doamna vicepreședintă care este decizia și că toată lumea este de acord. Eu personal nu, am spus de la început că nu sunt de acord. Dar nu știu, oare domnul Pesti sau alții dintre colegii dumnealui ne-ar putea oare explica ce se întâmplă la ora actuală, ce se întâmplă cu situația respectivă. Un al doilea aspect, în 2016 ne confruntăm cu o problemă. Comisia a ridicat practic imuni- garanția imunității directorului general al OLAF și eu cred că Comitetul de supraveghere ar trebui să tragă un semnal de alarmă vis-a-vis -vis de acest lucru. E vorba de protecția directorului general al OLAF. S-a ridicat această imunitate într-o manieră despre care fiecare poate să spună ce dorește, însă eu consider că procedura este controversată. Noi nu am reușit să-l protejăm pe directorul general în această comisie din Parlament. Domnul Pesti sau altcineva din comitetul de supraveghere, oare ne-ar putea să ne spună ce opinie au despre acest eveniment? În raport nu îi se dedică acestui eveniment decât un alineat și cumva directorul general al OLAF este prezentat ca fiind capul răutăților. Deci, după cum spuneam, Comitetul de supraveghere ar trebui să fie independent și, de asemenea, trebuie să fie independent față de comisie și de către OLAF, pentru că altfel ajungem într-o situație contradictorie. Apoi, când am asistat la prezentația pe care ați făcut-o, mi s-a părut foarte îngrijorător un lucru, chiar foarte, foarte îngrijorător, un lucru. Responsabilul cu protecția datelor de la Comitetul de Supraveghere v-a întrebat dacă au fost puse în aplicare recomandările pe care le-ați făcut. Dumneavoastră ați spus că nu aveți acces la dosarele individuale, cu toate datele în întregimea lor. Pe acest aspect v-ați bazat întreaga controversă cu Olaf. Asta reiese din anumite puncte din uh, raportul dumneavoastră. 246 de cazuri, 42 de cazuri, în fine. Ideea este că aveți acces la unele și nu la altele. Însă există anumite recomandări privind protecția datelor. Domnule Pesti, m-a îngrijorat răspunsul dumneavoastră. Ați spus că uneori aceste recomandări sunt puse în aplicare. Însă dacă doriți să aveți acces la cazuri, la dosare concrete cu informații, atunci trebuie puse în aplicare toate recomandările ofițerului de proiecție a datelor. Nu în ultimul rând, mai am un lucru de spus. Regulamentul inițial al OLAF și al Comitetul de Supraveghere spunea că acesta trebuie să monitorizeze, nu să, controlo- nu să controleze. Comitetul trebuie să monitorizeze pentru apărarea independenței. Regulamentul însă nu spune nimic despre garanțiile procedurale. Doamna Gresle și cu mine am luptat îndelung tocmai ca acest aspect să fie un, un, unul fundamental certurile dintre Olaf și Comitetul de Supraveghere nu, este interes, nu sunt interesante pentru cetățeni. Eu nu văd niciun fel de recomandare, niciun fel de aviz. Avizile pe care le am eu sunt din 2012-2010. Aș dori să știu cine este raportorul pentru garanțiile procedurale și ce dorește să facă în acest caz. Aici e vorba de o specificitate pe care Parlamentul a introdus-o tocmai aici. Pe mine nu mă interesează certurile, pe mine interesează rezultatele. Înțeleg că poate avem opinii diferite pe anumite teme, chestiunile legate de tutun și așa mai departe, Însă pe mine mă interesează această parte specifică, garanțiile procedurale. Persoana sau firma care s-a regăsit într-o situație negativă, de puține ori uh, poate să meargă înapoi. Statul membru poate a generat o problemă, tribunalul de asemenea a întârziat în oferirea anumitor soluții și deci nu se mai poate merge înapoi. Răul a fost făcut. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat în toate aceste cazuri. Eu una cred că cu cât rămân mai puține probleme nerezolvate, cu atât mai bine pentru viitor. Secretariatul e acolo, însă diverse instituții se schimbă. Din aceste motive nu se va prăbuși Europa. Important este să există o stabilitate în întreaga această schimbare, o continuitate. Am înțeles că există anumite controverse. Nu am fost de acord unii cu alții pe anumite aspecte, dar e nevoie să asigurăm o stabilitate, o continuitate. Comitetul de supraveghere se pare că nu este de acord cu aspectele de independență administrativă și bugetară, însă, iată, avem această situație cu ridicarea imunității directorului general și sper că nimănui nu-i pasă de aceste lucruri așa cum trebuie. Vă mulțumesc. Dacă am uh, înțeles uh, bine, se fac aici niște Uh, legături care n-ar trebui să fie făcute. Ridicarea uh, imunității nu are mm, mai nimic de a face cu uh, prevederile regulamentului. Acum, în ceea ce privește secretariatul, avem nevoie de garanții pentru a ne asigura că acest secretariat va funcționa și pe viitor bine, cum a făcut-o până în momentul de față domnul Flanagan. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport deosebit de interesant. Sunt nou în domeniu. Unul dintre vorbitorii mei <laughs> vorbea despre timpurile imemoriale în care această dispută a început. Eu nu eram la curent cu această dispută. Dar mi se pare până la urmă că e întotdeauna o chestiune sensibilă, chestiunea aceasta legată de supraveghere și supravegherea devine uh, din ce în ce mai complicată. Îmi dau seama că Olaf trebuie să fie precaut când vine vorba despre informațiile pe care le dă altora. Dar la punctul 9 se spune că Comitetul de Supraveghere nu a primit de la Olaf uh, uh, toate datele necesare pentru a stabili dacă independența Olaf a fost asigurată pe parcursul tuturor uh, anchetelor. Poate că e naivă, întrebarea mea, dar dați-mi voie să vă întreb de ce uh, Olaf nu a oferit informațiile acestea solicitate într-o manieră concretă uh, de către Comitetul de Supraveghere. Pentru că mie mi se pare că aici lucrurile sunt foarte concrete. Am senzația că Comitetul acesta de Supraveghere a adresat întrebări concrete pentru care Olaf nu a oferit răspunsuri și îmi puteți spune care ar putea fi motivele invocate de către Olaf pentru a-și susține această poziție? Doamna Labaiova, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru acest, acest raport și pentru această discuție foarte importantă. Am și eu o întrebare concretă, ceva ce s-a menționat deja, deci poate că voi repeta unele dintre lucrurile menționate de către colegii mei, dar am nevoie totuși de răspunsuri exacte. În raport se spune că Comitetul de Supraveghere nu a avut acces la toate documentele legate de diferitele cazuri. Uh, doamna președinte a spus că avem un paragraf pe tema aceasta în descărcarea de gestiune pe 2014. Haideți să repet cele spuse de doamna președinte. În articolul 412 se cere clar OLAF să asigure accesul Comitetului de Supraveghere la toate documentele necesare uh, Uh, acestui comitet de supraveghere pentru uh, um, punerea în practică, pentru transformarea în realitate a misiunii uh, comitetului de supraveghere. Asta se spune cât se poate clar în documentul votat în plenară. Doamna Ayala Sender, la fel ca și mine, suntem foarte îngrijorați în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal în uh, contextul anchetelor și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă Comitetul de Supraveghere respectă toate standardele în ceea ce privește protecția datelor. Ați cerut poate vreunui uh, serviciu juridic uh, diferite explicații suplimentare pe tema aceasta. Mie mi s-ar părea foarte normal ca acest aviz din partea unui serviciu juridic să fie solicitat. Dar vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați făcut asta. Domnul Pesti. Mulțumesc. Avem aici uh, o serie de aspecte politice și aspecte tehnice care au fost uh, menționate în cursul întrebărilor. Comitetul de supraveghere se axează mai degrabă pe problemele tehnice, deci cu astea încep. În ceea ce privește protecția datelor, Toate acestea nu au de-a face cu regulamentul sau cu aranjamentul de funcționare. Există o descriere cât se poate de clară a manierei în care OLAF tratează datele cu caracter uh, personal. Există un raport care trebuie să fie evaluat, uh, de uh, către OLAF, către Autoritatea pentru Protecția Datelor. În trecut, Comitetul de Supraveghere era inclus în uh, demersurile în acest domeniu uh, ale OLAF, dar după aceea lucrurile s-au schimbat și s-a stabilit că Comitetul de Supraveghere trebuie să facă un, pro- un raport propriu. Ei, documentul acesta, raportul acesta încă nu este finalizat. Secretariatul a început uh, să lucreze la el, dar uh, documentul încă nu a fost transmis autorității pentru protecția datelor. Cam asta vă pot spune despre chestiunea protecției datelor. În ceea ce privește accesul uh, nelimitat În raportul acesta spunem cât se poate declar că uneori există condiții, dar și proceduri care ne complică viața. Prin urmare, din pricina acestor factori, uh, Comitetul de Supraveghere nu are întotdeauna acces la documentele de care are nevoie. Uneori avem acces la eșantioane de documente. Însă au existat două spențe în care an, Olaf a fost acuzat de către părți terțe că nu ar fi acționat independent și, în cazul acestor cazuri, ne-ar fi plăcut să avem acces la toate documentele și uh, informațiile suplimentare. Dar Olaf uh, a insistat ca procedura uh, procedura juridică să fie respectată ad, ad literam. Problema este că procedura aceasta este una foarte, foarte lentă și iată, din pricina procedurilor am, n-am reușit să obținem uh, informațiile pe marginea acestor uh, cazuri care ar fi fost importante pentru evaluarea noastră. De asemenea, există cazuri în care uh, Comitetul de Supraveghere trebuie să explice din nou și din nou, într-o manieră clară, foarte uh, argumentată, uh, motivele pentru care are nevoie de anumite documente. După aceea, dacă la nivelul procedurilor apare o, o greșeală mică, minoră, e bine, greșeala aceasta duce la uh, Uh, blocarea întregii proceduri. Bineînțeles, noi nu spunem că cei de la OLAF sunt uh, leneși sau uh, n-ar fi eficienți, ci pur și simplu spunem că procedurile sunt mult prea lente, prea împovărătoare. După aceea, ce se întâmplă cu secretariatul și schimbarea sediului acestuia? Noi spunem doar că în acest context, trebuie să ne gândim și la maniera în care accesul la informații va, se va desfășura în practică, pentru că securitatea este un element deosebit de important. Noi nu spunem nicăieri în raport că directorul <laughs> general al OLAF trebuie să fie uh, considerat vinovat pentru tot răul din Uniunea Europeană. Nu spunem nici că Olaf ar fi vinovat de răul din Uniunea Europeană, nici Comisia Europeană nu este singura vinovată, ci vorbim despre o serie de problematici care împiedică eficiența și cerem ca aceste problematici, chestiuni să fie regândite, tratate. Am spunem de altfel că la capitolul bună guvernanță există multe laude pe care le-am putea uh, aduce OLAF. Acum, în ceea ce privește imunitatea directorului general, raportul acesta al nostru se referă la anul 2015. Prin urmare, tema aceasta nu este una esențială. Dar, într-adevăr, tema este importantă, o menționăm tocmai de aceea, dar uh, eforturile sunt în curs. Am luat legătura cu Comisia, am cerut explicații din partea Comisiei, am încercat să aflăm ce se întâmplă, care sunt garanțiile, am cerut informații și din partea directorului general, am primit uh, alerta uh, Uh, pe care ne-a transmis-o. Bineînțeles, toate subiectele acestea nu trebuiau să, să fie făcute publice, dar au devenit publice. Deci, avem o colaborare cu directorul general, dar și cu Comisia Europeană. Iată o temă pe care Comitetul de Supraveghere și viitorul Comitet de Supraveghere uh, o ia și o va lua în serios. Însă, în momentul de față, dată fiind uh, Uh, penuria de informații, nu am uh, cine știe ce detalii de oferit Parlamentului European. Uh, Cred că am răspuns la întrebările directe pe care le-am primit. În ceea ce privește subiectele politice, credem că durata anchetelor este un subiect foarte important, inclusiv pentru poziția părților și pentru eficiența utilizării rezultatelor. De aceea încercăm să urmărim uh, situația îndeaproape. Noi credem că nu trebuie să fie vorba doar de un exercițiu formal acesta de follow-up. Da, în ceea ce privește dificultățile practice și uh, ridicarea imunității directorului general al OLAF, sunt două dificultăți principale din punctul nostru de vedere – în primul rând, este vorba de uh, anchetă și de a recomandărilor OLAF. Există aici o problemă de concordanță și am uh, constatat că uh, în unele cazuri au fost probleme în statele membre și am încercat să analizăm să vedem de ce s-a întâmplat acest lucru. Și astfel am ajuns și la subiectul uh, Uh, selecționării interne și a revizuirii legalității și am făcut muncă de fond aici. Deci dacă ne dorim ca Olaf să lucreze cu succes, trebuie să se țină cont de acești factori fundamentali, cărora le-am acordat o mare atenție. Pentru a prezenta acest aviz, a pregăti acest aviz, care este disponibil în întregime pe pagina noastră de internet. Este de asemenea un uh, exemplu legat de faptul că se poate ajunge la concluzii comune între, chiar între părți opuse. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Înțeleg că vom discuta acest subiect și altele cu directorul general. Încercăm să găsim uh, o dată pentru următoarea ședință. Vă mulțumesc încă o dată pentru munca la raportul anual. Cred că a fost uh, ultima dată când ați uh, apărut aici la noi și de aceea aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru munca realizată și să vă urez toate cele bune. Doamna Ayala Sender. Presidenta, solamente es que creo que no, no se me ha contestado algo. Nu cred că mi s-a răspuns la o întrebare pe care eu o consider foarte importantă, legată de garanțiile procedurale. Deci la consider că acestea nu sunt importante și apoi aș dori să știu cine este raportor. Și mă alătur și eu dumneavoastră pentru faptul că mulțumiți Comitetului de Supraveghere pentru întreaga muncă pe care depusă și colaborării. Exact, garanțiile procedurale. Întrebarea este de ce nu joacă aceste garanții procedurale un rol mai important în raport? Vă rog, domnule Peusti. Yes, sorry to... Da, mă scuzați, sunt două elemente aici. Este vorba de această funcție de revizie a legalității care analizează și garanțiile procedurale în cadrul anchetelor în curs. Deci chiar dacă nu este etichetată ca atare, este uh, una din funcțiile reviziei de legalitate să analizeze și acest aspect. Și de aceea uh, ne-am și concentrat uh, eforturile asupra uh, procedurii de plângeri. Am analizat uh, plângerile pe care le-a transmis Olaf uh, și care se vizează direct la acea, se referă direct la această procedură. Am încercat um, mai degrabă să comunicăm cu Olaf decât să analizăm documente ale părților terțe, pentru a avea informații directe legate de plângeri, legate de alte fururi care pot influența garanțiile procedurale. Asta pot să vă spun despre garanțiile procedurale și apoi, în ceea ce privește durata anchetelor, și aceasta ține de aceeași procedură. Și aici intră chestiuni legate de garanțiile procedurale, dacă sunt întârzieri uh, nejustificate sau lipsă de activitate, toate acestea sunt chestiuni corelate. Nu putem în fiecare an cu resursele actuale să ne ocupăm de toate domeniile uh, vizate. De aceea, anul acesta am optat pentru această uh, revizie internă și selecționare, pentru că are un impact asupra tuturor celorlalte aspecte. Fără microfon. each deci opinion. We haven't done. We... Nu am realizat un aviz separat pentru garanțiile procedurale, dar garanțiile procedurale sunt menționate uh, și vizate de mai multe dintre celelalte avize. Am uh, avut această abordare anul acesta și ținând cont de răspunsul Olaf, eu cred că am avut o abordare reușită, pentru că s-a colaborat foarte bine um, la acest aviz privind uh, selecționarea și revizia. Deci se pare că e mai bine să avem așa o temă țintită și colegul Denolf vrea să comenteze. Da, foarte pe scurt. Pentru noi, garanțiile procedurale sunt esențiale în munca noastră. Nu avem un aviz separat pentru acestea, dar dacă citiți toate avizele, veți vedea că subiectul se regăsește transversal în toate avizele noastre. Yeah. Fără microfon. Exact. Nu pot decât să vă recomand să consultați și anexele la raportul anual, acolo veți vedea mai multe detalii și dacă veți citi uh, fiecare text individual, veți uh, regăsi informații foarte multe despre garanțiile procedurale. Desigur, noi în recomandări am uh, insistat în permanență asupra referirilor permanente nu știu cât de greu este să se analizeze garanțiile procedurale când nu ai acces direct la toate cazurile. Este destul de dificil și uh, se revine, iată, la chestiunea accesului la documente și la, până la urmă, la îngreunarea muncii Comitetului de Supraveghere, pentru că Comitetul de Supraveghere nu își poate face treaba pentru că nu are acces decât la o mică parte din documente și doream să spun asta încă o dată și să spun că mi se pare deosebit de regretabil. Eu sper că această situație să se amelioreze. Am mai cerut cuvântul o colegă, dar din păcate nu mai prea avem timp. Vă rog. Da, mulțumesc, doamnă Grezle, sunteți foarte drăguță că mi-ați mai dat cuvântul rapid. Eu cred că sunt câteva puncte care trebuie uh, clarificate. Am să vorbesc acum limba engleză și am să mă exprim cât se poate de succint. Cred că a fost o discuție foarte interesantă și vom prelua ceea ce am auzit aici. De asemenea, vă recomand să citiți și răspunsul nostru cuprinzător la uh, raportul anual al Comitetului de Supraveghere și răspunsurile noastre la avizele respective. Le puteți găsi pe toate pe pagina de internet a OLAF. Încă o idee, ați spus că există o problemă legată de accesul la informații referitoare la cazuri. Uh, v-ați referit la punctul 9 din raportul uh, Comitetului de Supraveghere. Eu cred că în cadrul actual Ținând cont de situația juridică actuală și la acordurile în vigoare, am făcut realmente tot ce am putut și trebuie să respectăm mediul actual, după cum spunea și doamna Mihailova. Ce aș recomanda eu? Uneori uh, nu reușim să dăm tuturor ceea ce doresc toți și uh, Asta pentru că nu avem suficient timp să dăm lămuriri, să discutăm. Eu aș încuraja discuția și dialogul pe toate aceste subiecte. Cred că da, într-adevăr e important ce ați spus dumneavoastră, dar dacă vă uitați la rezultatele noastre care vor fi publicate pe 31 mai în raportul OLAF, veți vedea că durata anchetelor a scăzut. Acesta este rezultatul tuturor măsurilor luate și uh, a aplicării perioadelor de raportare. Și uh, pot să vă spun că am uh, angajați Olaf aici alături de mine, ei muncesc din greu ca să vă pună la dispoziție informațiile cât de repede pot și cât de detaliat pot, pentru că poate că nu e perfect uh, 150%, dar din perspectiva noastră facem ce putem. Și uh, un exemplu este că vă oferim informații la cerere Ați menționat uh, avizul referitor la uh, verificările de legalitate, reviziile uh, și iată că în acel caz sistemul a funcționat foarte bine. Am menționat câteva cazuri la care vi s-a dat acces. Deci iată că a fost o situație în care cele două părți au colaborat și a fost foarte bine. Din punct, dacă îmi permiteți, în legătură cu raportul OLAF, v-am spus că va fi publicat pe 31 mai și cred că rezultatele sunt foarte importante, inclusiv pentru Comisia de Control Bugetar. Am auzit că s-ar putea ca discuțiile să aibă loc abia în septembrie. Deci dacă vă interesează rezultatele noastre și o discuție în acest sens, haideți să încercăm cu toții să uh, facem prezentarea înainte de vacanța de vară. Noi vom fi foarte recunoscători dacă ați uh, putea să ne ajutați. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Ar fi foarte util dacă Comitetul de Supraveghere ar putea să verifice documentele, să verifice cifrele. După părerea noastră, acesta ar fi modul de lucru cel mai corect. Ați spus și dumneavoastră că, că sunteți o sursă fiabilă de uh, informații, ați uh, arătat roadele colaborării așa este, dar e important ca Olaf să confirme în permanență informațiile. Pe scurt, vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru discuție, pentru munca depusă și sper să reușim să rezolvăm uh, toate problemele pentru ca noul comitet de supraveghere să nu uh, rezolve doar cazurile rămase nerezolvate până acum, ce să facă și mai mult decât atât. Trebu- va trebui și mâine să uh, vedem dacă e cazul să mai amânăm punctul, dacă trebuie să mai așteptăm alte clarificări. În orice caz, trebuie să fie clar că textul pe care îl vom adopta noi nu va fi textul final. Textul acesta cu considerentele va trebui să arate clar ce vrem să spunem și anume că vrem să se schimbe temeiul juridic. Și vă mulțumesc încă o dată. Aici se încheie acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Reînnoirea parțială a Curții de Conturi. Lituania are un candidat, domnul Zazius. Colegul Balcitis cred că este mai în măsură să vă vorbească decât uh, sunt eu. Trecem la audierea candidatului lituanian pentru Curtea de Conturi, iar raportor este domnul Bart Stas. Herzlich willkommen. Bine ați venit. Apologies. Vă rugăm să ne scuzați pentru întârziere. Știu că pentru candidații care trebuie să aștepte la ușă este o situație dificilă, dar o să vă dăm imediat cuvântul ca să vă puteți prezenta și să începem dezbaterea. Vă rog frumos! Thank you, Madam Chair. Uh, honorable members of the committee. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Mă aflu într-o situație destul de neplăcută astăzi, pentru că sunt obișnuit să prezint uh, concepte și idei în fața publicului, dar când vine vorba de a mă prezenta chiar pe mine, uh, sunt timid. Deci vă rog să mă iertați. Am să încerc să respect programul. Din câte știu, am 5 minute, nu mai mult, la dispoziție. Și dat fiind că ați primit deja răspunsurile, la uh, chestionarul meu, aș vrea să subliniez uh, câteva lucruri care mi se par importante. Cred că trebuie să mă refer în primul rând la experiența mea profesională, la unele aspecte, la o chestiune separată și foarte importantă pentru mine și anume independența mea pe care o voi garanta, și cât aș vrea să prezint câteva idei despre munca mea viitoare de la Curtea de Conturi, să vă prezint viziunea mea. Cu privire la rolul meu la Curtea de Conturi, am să încep cu experiența mea profesională. Sunt activ în sectorul public din 2003, când uh, m-am răzgândit și după ce am uh, absolvit facultatea de drept de la Vilnius după ce am uitat chimia cuantică. Am acceptat posturi în diferite ministere, am trecut prin uh, trei ministere foarte importante, prin domenii foarte importante, domeniul social, asigurări sociale, securitate socială, apoi uh, îngrijirile de sănătate și, în al treilea rând, domeniul financiar. Am fost ministru de finanțe în două mandate, înainte de 2008 și din 2012. Veți găsi detalii în chestionar, eu vreau să mă refer doar la câteva aspecte care se referă la viitoarele mele îndatoriri la Curtea de Conturi. Finanțele publice, sigur, sunt în parte reprezentate de fondurile europene. 80% din bugetul european este gestionat prin gestiune partajată și în Lituania reprezintă o mare parte din uh, bugetul de stat. Cred că una din realizările mele foarte importante în uh, mandatele pe care le-am avut a, a fost uh, eficientizarea fondurilor europene. A fost un obiectiv personal pentru mine, poate chiar a fost prima mea misiune, una din primele sarcini pe care mi le-a dat domnul Balcitis, care era ministrul în fața căruia răspundeam în 2006, și anume mi-a cerut să simplific acest sistem. Mi-a cerut să simplific absorpția fondurilor europene, mai, să o fac mai simplă și mai eficientă. Acum toată lumea cunoaște acest slogan, investiții și nu cheltuieli mai bune în 2013, în septembrie 2013, s-a auzit la președinția lituaniană în Vilnius și nu e doar un slogan. Este o idee pe care noi în Lituania am pus-o în practică. Investiții, adică utilizarea instrumentelor financiare, adică utilizarea în mod repetat a fondurilor europene, care nu sunt infinite, ci sunt doar alocate unui stat și este în interesul nostru național să le utilizăm uh, mai eficient, în mod repetat. Simplitatea, desigur, este una dintre problemele pe care în Lituania am reușit să le rezolvăm. Ne-am bazat pe experiența din 2004 până în 2006, iar în 2007 Începând din 2007 am pus în aplicare uh, reguli naționale, care desigur sunt conforme cu regulile europene și care au uh, eficientizat sistemul de absorpție a fondurilor europene. De aceea Lituania este um, în topul statelor uh, la capitolul utilizarea fondurilor europene. Un alt proiect în care m-am implicat a fost reprezentat de funcționarea instituțiilor și anume auditarea, auditarea fondurilor europene. A fost o decizie destul de nouă și anume de a nu păstra un departament, un minister specific. Suntem un stat mic, nu ne putem permite o instituție separată pentru auditarea fondurilor europene, deci am decis să nu avem un astfel de departament la Ministerul de Finanțe, ci să acordăm această funcție um, Oficiului Național de Audit din Lituania. Sigur că nu s-au bucurat, Curtea de Conturi Națională nu s-a bucurat deloc, dar cred că a fost foarte bine. Și sistemul de auditare a fondurilor europene în Lituania este foarte eficient. Rezultatele se văd. Din 2010 până în 2014, rata de eroare la fondurile structurale europene a scăzut de la 1,9, o cifră impresionantă, până la 0,4%. Eu cred că este o realizare foarte importantă. Nu pot să nu menționez uh, adoptarea disciplinei fiscale și aceasta a fost uh, o misiune îndeplinită cu succes cu ajutorul instituției supreme de audit. Această instituție a ă, primit și responsabilitatea de Consiliu Fiscal. Cred că nu suntem multe state în zona euro care au procedat așa. Multe state au decis să creeze un Consiliu Fiscal separat. Dar a fost ideea mea ca în Lituania să avem ă, o instituție de rang înalt care în baza Constituției să fie responsabilă de această funcție esențială. Așadar, cred că am avut succes. Aș dori pe scurt să vorbesc și despre experiența mea europeană. Am avut președinția lituaniană a Consiliului în al doilea semestru din 2013. Uh, Eu am fost uh, președintele COFIN și uh, bugetul european mecanismul unic de rezoluție, care încă rămâne copilul meu de suflet, doamnă președinte, să mă scuzați. Dar cred că am o experiență pozitivă de cooperare cu instituțiile europene și cu statele membre. Inclusiv cu Parlamentul European am avut relații foarte bune, de altfel, cu Comisia Cont. Ajung la independență. Independența este principiul de bază al muncii de auditor și este unul din principiile fundamentale ale funcționării Curții de Conturi a Uniunii Europene. M-am gândit foarte mult cum să vă garantez, cum să vă asigur că pot fi independent. Și aș spune că ideologia mea se împarte în trei. În primul rând, o parte științifică, prima mea formare fiind cea de chimie cuantică. Apoi, judecata independentă, de bază pentru un om de știință și abordarea bazată pe probe. Este în firea mea, nu pot renunța la ea. Apoi, eh, am o formare juridică, am o diplomă de la Universitatea din Vilnius, deci cred în statul de drept și cel mai important principiu pentru mine este tratamentul legal. De altfel, principiul tratamentului egal m-a ajutat foarte mult atunci când am uh, creat sistemul de colectare a impozitelor din Lituania. Cred că măsurile care au fost luate sub conducerea mea uh, de administrația fiscală și anume tratamentul legal pentru toți contribuabilii, au dat roade. Avem acum o poziție fiscală foarte bună. Și, în al treilea rând, am tendința de a fi proactiv în rezolvarea problemelor. Când văd o problemă, vreau să o rezolv, nu vreau să aștept. Deci, cred că aceasta ar putea fi baza comportamentului meu independent la Curtea de Conturi a Uniunii Europene. Eu totdeauna mi-am îndeplinit funcțiile cu profesionalism, mi-am uh, păstrat integritatea cu mare atenție și precauție și cred că veți fi de acord că un ministru de finanțe, chiar dacă e membru într-un partid, Uh, este un ministru foarte special, care are nevoie de o independență reală și care trebuie să echilibreze diferitele interese. Și încă un lucru pe care l-am învățat la președinția ECOFIN este că imparțialitatea este unul din elementele foarte importante care ne pot ajuta să uh, realizăm un consens. Ia, acum aș spune câteva cuvinte despre Curtea de Conturi. Idea that I could tell you. What I want... Ce aș dori eu să realizez la Curtea de Conturi? Eu aș fi unul dintre 28 de membri. În primul rând, aș dori să maximizez impactul Curții de Conturi. Există mai multe feluri de a face acest lucru. Auditori secundare, um, urmărirea recomandărilor. În Lituania avem un sistem foarte sofisticat pentru controlarea punerii în aplicare a recomandărilor. Această experiență ar fi utilă de adus la nivel european. Cooperarea cu diverse instituții, Parlamentul, Comisia Cont, bineînțeles, în principal, dar și alte comisii din Parlamentul European. Comisia Europeană, ca subiect al auditului, este un caz special Cred că alături de dumneavoastră, cu ajutorul dumneavoastră, putem colabora mai bine și cu Consiliul. Îmi place munca în echipă. Însă, în același timp, eu consider că este importantă și inițiativa individuală. Voi încerca să fac tot ce-mi stă în putință în așa fel încât să contribui cu cunoștințele mele, cu experiența mea specifică, în așa fel încât să aduc o plus valoare curții de conturi. Și voi încerca să lucrez pentru ideile europene, pentru cetățenii europeni și pentru interesul european. Un aspect foarte important din viața mea, pe care am înțeles că trebuie să îl respectăm, mai ales când vine vorba de audit, este legitimitatea democratică. Eu nu am fost ales de poporul lituanian, eu am fost numit de guvern și președintele lituanian mi-a aprobat numirea și Parlamentul lituanian de asemenea. Acum, iată, stimați membri ai Comisiei Cont, vă cer sprijinul, vă cer dumneavoastră membrilor Parlamentului European sprijinul pentru numirea la Curtea de Conturi, pentru că astfel se concretizează legitimitatea democratică a funcției mele. Și astfel se consolidează și legitimitatea democratică a întregii curți de conturi. Voi lucra din răzputeri să respect și să apăr interesul european, legea europeană și sper că împreună vom putea îmbunătăți Europa. Stau, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Sunteți primul politician care nu vorbește în detaliu despre pro propria sa experiență. Domnul Stas are cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și domnului Sagius pentru cele spuse. Am văzut că ați obținut diploma de chimist în 1983 cum laude. Și cred că acest lucru influențează felul în care gândiți. Ați avut o prezentare foarte carteziană, foarte structurată a obiectivelor dumneavoastră și vă mulțumesc pentru acest lucru. Am câteva întrebări deocamdată pentru dumneavoastră, atât în calitate de raportor, cât și în calitate de membru al grupului verzilor din Parlamentul European. În primul rând, în calitate de raportor, aș dori să vă întreb următorul lucru. Parlamentul European, Comisia pentru Control Bugetar, ar putea să vă uh, dea un aviz nefavorabil. Eu nu vă doresc acest lucru, dar este o posibilitate. Există această posibilitate. În răspunsul scris pe care ni l-ați furnizat, pentru care vă mulțumesc, uh, răspunsul este foarte bine detaliat. Ne-ați întrebat ce ați face dacă, dumneavoastră, dacă Parlamentul ar da un aviz nefavorabil și ați spus că este foarte importantă legitimitatea democratică. Ați uh, făcut referire la sprijinul uh, guvernului și Parlamentului lituanian, însă în uh, răspunsul dumneavoastră ați spus că ați retrage candidatura dumneavoastră, ați notifica guvernul dumneavoastră de faptul că v-ați retrage candidatura dacă v-am dat un aviz nefavorabil. Însă și alți candidați au dat același răspuns și ei și-au înaintat demisia, retragerea guvernului, însă guvernul totuși a insistat. Aș dori să ne dați un răspuns mai clar la această întrebare. V-ați retrage candidatura dacă v-am dat un aviz nefavorabil? O a doua întrebare. Ați lucrat la Banca Europeană pentru Investiții. Acest lucru este important pentru noi la Parlamentul European, pentru că noi la Parlamentul European ne preocupăm de BEI și ne îngrijorează faptul că Curtea de Conturi nu se ocupă îndeajuns de BEI. Ne puteți spune în câteva cuvinte cheie având în vedere experiența dumneavoastră de la Banca Europeană de Investiții, dacă ați putea să convingeți Curtea de Conturi să se concentreze mai mult pe metodele finanțare și pe procedurile băncii respective? Și apoi, o a treia întrebare în calitate de membru al grupului Verzilor. Grupul Verzilor și alte grupuri acordă o mare atenție celor trei euri, ecologie, egalitate și etică. Aceste trei euri sunt foarte importante pentru noi în întregul sistem de auditare, în întreaga procedură de audit. Din câte am citit din răspunsurile dumneavoastră, constat că aveți idei foarte bune în acest domeniu, însă aș dori să ne mai spuneți câteva cuvinte pe aceste aspecte, în așa fel încât să înțelegem mai bine cum vă poziționați față de aceste trei euri. Mulțumesc, aveți cuvântul, domnule Sargius. Mulțumesc, domnule raportor. Ca să vă răspund uh, foarte clar la toate întrebările, să luăm pe rând, eu în continuare am încredere în faptul că voi primi un aviz favorabil din partea Parlamentului European, deoarece am nevoie de el ca să lucrez așa cum trebuie. Principiul legitimității democratice este unul dintre principiile pe care se bazează însăși instituția Curții de Conturi. Membrii curții sunt numiți într-o metodă foarte complicată. Bineînțeles, dacă avizul este nefavorabil în partea Parlamentului, eu va trebui să îmi retrag candidatura. Va trebui să notific guvernul de retragerea candidaturii, candidaturii mele. Altfel, nu îmi închipui cum am putea avea o relație prietenoasă, confortabilă între mine și dumneavoastră. Uneori poate va trebui să vă prezint un raport. Și relațiile vor fi um, dificile, nu doar cu Comisia Cont, ci și cu alte comisii, unde uh, aș dori să spun de asemenea că ar trebui să vină în vizită mult mai des membrii Curții de Conturi. Apoi, în ceea ce privește Banca Europeană de Investiții, aceasta este o bancă și activitatea sa este extrem de bine definită, de specifică. De aceea, auditarea BEI are anumite aspecte speciale și auditarea anumitor proceduri și chestiuni specifice de acolo este o chestiune interinstituțională. Curtea Europeană de Conturi este instituția care interacționează cel mai îndeaproape cu Parlamentul European, una dintre instituțiile care interacționează îndeaproape cu Parlamentul și de aceea ea trebuie să plece urechea la ceea ce spuneți dumneavoastră. Sunt de acord, trebuie să abordăm toate aceste îngrijorări în măsura posibilităților noastre. Și trebuie de asemenea să respectăm secretele comerciale ale băncii. Conform uh, declarației de la Lima, aceste secrete comerciale trebuie să fie respectate. Există o cale de progres. EFSI a apărut uh, ca o nouă entitate în acest domeniu recent și cred că sunt încă câteva aspecte care ar putea fi îmbunătățite în ceea ce privește auditul și furnizarea de informații către instituțiile europene, inclusiv către Parlamentul European. Acesta a avut un rol foarte proactiv în această legislatură. Apoi, cele trei euri. Trebuie să spun că mai sunt încă trei euri. Declarația de la Lima, despre care vă spunem adineauri, ne-a spus care ar trebui să fie sarcinile de auditare. Deci este vorba de auditul performanței. Îmi cer scuze, nu mi-aduc aminte cuvintele în engleză exact. Cele 3 euro pe care le-ați menționat dumneavoastră sunt 3 uh, euro în plus pe lângă cele 3 inițiale și nu doar în sensul declarației de la Lima. Ele trebuie văzute și într-o manieră mai orizontală. Dacă e să ne referim doar la Uniunea Europeană și la curtele Conturi și activitățile sale, eu cred că trebuie să avem o abordare orizontală a integrării priorităților. Curții de Conturi în prioritățile Uniunii Europene. Aici nu este vorba doar de mediu, egalitate și etică, ci trebuie să ne referim și la sănătate. Sănătatea este unul dintre aspectele care nu este controlat pe deplin de instituțiile europene datorită principiului subsidiarității. Egalitatea socială, de asemenea, este un aspect relevant care trebuie integrat mai mult. Toate aceste priorități orizontale trebuie integrate mai mult în prioritățile noastre. Astfel, produsele cursii de conturi vor fi de mult mai mare calitate. Vă mulțumesc. Colegul Hayes, Thank you very much. Colegul Hayes. Vă mulțumesc. Ar trebui să spun în primul rând că m-am întâlnit cu domnul Sargius. Țin minte că eram uh, vice-ministru uh, adjunct Uh, finanțe în uh, Irlanda și am participat la Consiliul Ecofin. Țin minte că domnul Sages a prezidat acest Consiliu cu mult succes timp de șase luni. Înțeleg faptul că ați uh, ocupat mai multe roluri importante în țara dumneavoastră care are o dimensiune asemănătoare cu Irlanda, țara mea. Am și eu câteva întrebări pentru dumneavoastră. În răspunsurile scrise, spuneți că dacă este acceptată această nominalizare, veți deveni un membru de plin al curții. Însă, vă veți abține de la pozițiile, posturile politice din țara dumneavoastră și vă angajați să fiți un membru în, pentru întregul mandat. În trecut au fost cazuri de membri care au fost numiți pentru un mandat de șase ani, însă nu și l-au dus la bun sfârșit, deoarece au apărut alte posturi, între timp posturi politice pe care au dorit să le accepte. Deci doresc să vă întreb dacă ați acceptat să duceți la bun sfârșit întregul mandat de șase ani. O a doua întrebare acum ați spus cu mare onestitate că nu aveți experiență specifică în domeniul auditului. Experiența dumneavoastră relevă de finanțe mai degrabă. Și ați spus că ați stabilit un sistem orientat pe rezultate pentru gestiunea fondurilor UE în țara dumneavoastră. Aș dori să vă întreb, această inițiativă a fost uh, o inițiativă proprie a dumneavoastră sau guvernul a dorit să pună în aplicare această inițiativă? Și în urma muncii dumneavoastră în acest domeniu, ce experiență crezi că ați putea aduce curții de conturi? Și în al treilea rând, Curtea de conturi este autoritatea publică responsabilă pentru protejarea utilizării corecte a banilor contribuabililor. Rolul Curții de Conturi este acela de a ne ajuta pe noi, Parlamentul European, să analizăm așa cum trebuie cheltuirea banilor contribuabililor. Ați spus adinaori că doriți să maximizați impactul curții. Eu cred că anumiți membri sunt îngrijorați de faptul că uneori rapoartele curții de conturi nu sunt uh, foarte informative, nu arată cu degetul nu se referă la practicile greșite pe care le constată și sunt de natură, au un ton generic. Deci dacă dumneavoastră ați devenit un membru al curții, considerați că rapoartele ar trebui să conțină anumite mm, aspecte mai, mai specifice, mai centrate pe fiecare țară în parte, în așa fel încât să înțelegem mai bine care este situația? Vă mulțumesc. Domnul Balcitis are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Este dificil să vorbesc astăzi. Îl cunosc foarte bine pe candidat. Îl știu foarte bine pe domnul Șagiuș. Este acum un candidat pentru a deveni membru în Curtea de Conturi. Domnul Șagius și-a prezentat deja experiența și ce a făcut în trecut. eu aș putea să garantez că ar fi un membru ideal pentru Curtea de Conturi. El este dispus să analizeze probleme foarte complicate de contabilitate și disponibilitatea sa de a susține anumite principii este excepțională. El m-a ajutat cu anumite propuneri și, mai mult, el întotdeauna a fost foarte optimist de multe ori, în munca noastră, lipsește optimismul. De aceea, dragă Rimantas, își doresc, îți doresc să ai succes în candidatura ta și consider din prezentarea ta că experiența, este, experiența ta este suficientă. În ceea ce privește întrebările pe care aș dori să ți le adresez, nu ar trebui să îți pun prea multe întrebări. Aș dori să spun că eu și Comisia Cont, unde am lucrat deja de șapte ani, am analizat situațiile în care nu sunt folosite corect fondurile Uniunii Europene. Toate instituțiile și toate statele membre încearcă să abordeze această problemă. De aceea eu aș dori să te rog să ai inițiativa proprie dacă ești uh, numit ca membru al Curții de Conturi, te rog să iei preiei inițiativa și să abordezi această problemă. Trebuie să ne poți sugera când și cum ar trebui să furnizeze statele membre toate aceste informații cu privire la utilizarea fondurilor europene. Am încredere că experiența ta va fi de mare folos în acest domeniu. Eu cred că rapoartele vor fi mult mai simple, recomandările vor fi mult mai clare în momentul în care îmbru și sper cu adevărat că votul va avea un rezultat favorabil pentru tine. În cariera ta politică ne-ai demonstrat deja că poți rezolva foarte multe probleme. De exemplu, a intrat Lituania în zona euro. Este o realizare. Vă mulțumesc. Domnule Sanțius, de fiecare dată când vin în fața noastră candidații, sunt foarte energici, dar în momentul în care vin aici pentru a prezenta rapoarte, nu mai au același nivel de uh, energie. Nu știu ce se întâmplă acolo la Luxemburg, dar sperăm că vacumul acesta să nu vă afecteze și pe dumneavoastră. Domnul Flanagan. Vă mulțumesc. Spuneați că sunteți uh, timidă. Mie nu mi s-a părut, sau poate că v-ați prefăcut cu mult succes. Aici sunt. Vorbeați despre Uniunea Munectară ca fiind marele noastră succes. Vorbeați de asemenea despre evaluarea faptelor și emiterea unor decizii justificate, în, a, acestea fiind uh, garanții ale sau, mă rog, uh, trăsături ale experienței dumneavoastră. Mai spuneați de asemenea că sunteți uh, chimist, uh, de fapt sunteți specialist în uh, chimia cuantică. Mi se pare că aceasta este o dovadă a inteligenței dumneavoastră. Deci, pornind de la inteligența dumneavoastră și pornind de la faptul că judecata dumneavoastră este întotdeauna independentă, dați-mi voie să vă întreb dacă în momentul în care um, negociați intrarea Lituaniei în zona euro, ați fost atent la ceea ce s-a întâmplat în zona euro până în momentul respectiv, la faptul că cinci state membre ale zonei euro au intrat aproape în fa- faliment, că economia acestor state a scăzut uh, ca importanță, că efectele zonei euro asupra diferitelor sectoare economice e, uh, sunt deosebit de negative. Uh, vreau să vă întreb dacă ați dat dovadă de logică în momentul în care ați negociat aderarea la zona euro sau uh, Uh, ați dat dovadă mai degrabă de teamă. Vă temeați poate că odată ce veți refuza a aprofunda această uniune monetară, veți fi uh, dați la o parte. Vorbiți despre Uniunea Monetară ca fiind una dintre reușitele dumneavoastră. Ei, mă întreb în ce măsură aceasta este într-adevăr o reușită. Vă mulțumim. Urmează domnul Știhovski. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, într-un final îmi dați cuvântul. Domnule ministru, trei întrebări am pentru dumneavoastră. În primul rând, sunteți ministru al finanțelor. În calitatea aceasta a dumneavoastră, cu siguranță v-ați făcut o serie de prieteni printre ceilalți miniștri ai finanțelor. Dar, uh, sau tocmai de aceea vă întreb cum veți trata diferitele conflicte de interese. Aveți o serie de prieteni în uh, statele membre pe care s-ar putea, în noua dumneavoastră funcție de membru al Curții de Conturi, să fiți nevoit ale le critica. Uh, după aceea, Vreau să vă întreb cum anume veți încerca să garantați independența activității dumneavoastră. După aceea am o întrebare concretă. Vorbiți despre experiența concretă în domeniul uh, auditului, dar nu ne-ați oferit detalii pe tema aceasta. Ați putea o face, vă rog? Și acum a treia întrebare. După nominalizarea dumneavoastră, au apărut o serie de informații care ne-ar putea face să tragem concluzia că sunteți manipulabil. Ne puteți uh, spune dacă au, dacă au apărut în CV-ul dumneavoastră elemente care v-ar putea discalifica din uh, funcția aceasta de membru al Curții de Conturi? Doamna Iala Sender. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să-i urez bun venit candidatului și aș dori și eu să-i urez candidatului să-și menține energie, după cum spunea și doamna președinte. Curtea de conturi conține mulți membri și are multe subsecțiuni, este câte un membru din fiecare stat membru, astfel există un grad înalt de reprezentativitate, însă apar și alte probleme de genul celor, celor la care se referă un Cecovski. Avem așadar întotdeauna și anumite tensiuni acolo. Aș dori să ne spuneți așadar, dacă ați fi numit, îmi cer scuze, în momentul în care ați instituit în țara dumneavoastră toate mecanismele necesare pentru intrarea în zona euro, după ce ați colaborat cu Ecofin pentru a aborda problema băncilor, care au fost în mare parte responsabile de criză economică. Ei bine, după toate aceste aspecte, trebuie să spun că experiența dumneavoastră mi se pare uh, esențială pentru, pozit, pentru postul la care candidați. Descărcarea de gestiune. Știți că la ora actuală Curtea de Conturi a, dez, a declanșat o dezbatere prin care noi încercăm să ne apropiem mai mult de realitatea punerii în aplicare a bugetului european. Cifrele întotdeauna sunt interpretabile, însă dincolo de cifre, noi dorim să înțelegem care sunt rezultatele. Aș dori să vă întreb tocmai în acest sens un lucru. De auditul performanțelor. Care ar fi tocmai performanțele? Care ar fi tocmai rezultatele? Avem o dezbatere interinstituțională cu Comisia și unul dintre subiectele acestei dezbateri este tocmai Curtea de Conturi. Aș dori să existe un consens, indicatorii pe baza căruia se va pregăti bugetul și se va audita uh, bugetul, ar trebui să fie niște indicatori buni. Întotdeauna este dificil să găsim indicatorii corecți. Ei întotdeauna sunt uh, complexi. De exemplu, în cazul Germaniei. Bazându-vă pe experiența dumneavoastră, aș dori să ne spuneți cum ne-ați putea ajuta să ajungem la un rezultat satisfăcător. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Multe întrebări. Voi începe de la primele întrebări care mi-au fost adresate și le voi trata pe celelalte pe rând. Bineînțeles, nu voi uh, vâna alte uh, funcții politice. Îmi dau seama că funcția aceasta, numirea la Curtea de Conturi, uh, ar fi, practic, o mare schimbare în viața mea. Ar însemna uh, mutarea din Lituania, uh, mutarea în Luxemburg, asta pe plan uh, personal, dar, bineînțeles, ar fi o mare schimbare și pe plan profesional. Dar sunt dispus să-mi schimb viața, prin urmare, sunt dispus să mă investesc întru totul în această funcție la Curtea de Conturi. Dar, bineînțeles, uh, există multe lucruri care nu pot fi gestionate, nu pot fi prevăzute. Eu mă investesc în următorii șase ani, sau cel puțin asta uh, Uh, spun acum, cine știe însă ce s-ar putea întâmpla. În ceea ce privește experiența de audit, nu am o experiență directă, dar am fost implicat în crearea unui uh, sistem complex care combină controlul intern, auditul intern, auditul intern folosit pentru auditarea fondurilor europene și uh, instituția supremă de audit din uh, Lituania. Deci aveam un sistem foarte complex uh, care trebuia să pornească de la o atribuire clară a responsabilităților. N-a fost ușor, uh, dar m-am descurcat. În plus, uh, deja încep să mi îmbunătățesc cunoștințele de specialitate, citesc deja foarte mult, uh, am tot descoperit noi concepte, printre care și noul tip de audit, uh, care merge mână în mână cu auditul strategic, cel uh, tradițional. Audita, auditul tradițional este deja la baza activităților curții de conturi, dar cred că putem merge chiar mai departe. Uh, după aceea, evaluările ex ante și cele ex post trebuie să fie bine înțelese când vine vorba de gestionarea fondurilor europene. Prin urmare, am investit mult din inteligența mea și din timpul meu pentru a mă pune la punct cu cunoștințele acestea. Dar, bineînțeles, nu m-am, uh, n-am depus singur aceste eforturi, v-am spus deja că îmi place să lucrez în echipă și asta am făcut și de data aceasta, rezultatele fiind uh, clar uh, mai bune. După aceea, întrebările puse de dumneavoastră și de domnul Balcitis, recomandările adresate în, statelor membre și circulația de informații între statele membre și instituțiile europene, printre care se numără și Parlamentul European. De fapt, această, această întrebare merge mână în mână cu cea pusă de doamna Ayala Sender cu privire la indicatori. Într-adevăr, trebuie să avem un limbaj comun, adică un glosal de indicatori. Și din acest punct de vedere s-au făcut deja prim, primii pași în contextul uh, uh semestrului european. Avem deja tabelul de bord care permite evaluarea din punct de vedere economică și macroeconomică a statelor membre. Eu consider că genul acesta de tablou de bord ar trebui să fie extins. Bine, nu, mă, nu vorbesc despre o a, o preluare a acestui mecanism în, condis, în contextul fondurilor europene, dar cred că ceva de, uh, asemănător ar trebui să fie folosit pentru evaluarea gestionării fondurilor europene. După aceea, da, nu sunt de unul singur, suntem 28. Discuțiile care se poartă în cadrul instituțiilor uh, europene sunt foarte complexe și sunt întotdeauna de detaliu. Într-adevăr, relațiile amicale există și uh, ele sunt importante pentru că ele pot fi folosite pentru a exercita o presiune constructivă asupra colegilor din alte state. Bineînțeles, genul acesta de presiune ar trebui să fie folosită într-o manieră precaută. Da, sunt conștient de asta. Pentru că, într-adevăr, s-ar putea aduce atingere principiului subsidiarității prin genul acesta de activități. Dar se poate găsi un echilibru. Iar pentru acest echilibru, într-adevăr, e nevoie de timp, dar deja există o serie de mecanisme în curs. Mă refer la uh, semestrul uh, european, uh, uh, mecanismul de stabilitate. Deci, Uh, iată, există lucruri care se, pot, care se fac deja și cred că putem continua pe aceeași cale. După aceea, în ceea ce privește uh, sancțiunile, sancțiunile nu cred că sunt instrumentul cel mai potrivit. Uniunea noastră trebuie să rămână una unită, o uniune formată din uh, prieteni diferiți, e drept, dar o uniune în care toată lumea să aibă propriile sale drepturi, dar și propriile sale obligații. Acestea trebuie să fie evaluate, mai apoi discutate și prin intermediul presiunii acesteia soft, lucrurile cred că s-ar putea schimba. După aceea, trebuie să menționez faptul că nu există lucruri care m-ar putea împiedica în exercitarea acestor atribuțiuni. Nu există niciun fel de schelete în <laughs> dulapul meu care să mă împiedice în misiunea mea ă, sau care să aducă atingere independenței mele. Fișa mea, declarația mea de avere este uh, publică încă din 2003 încoace. Regulile în materie de declarații de avere în Lituania sunt foarte stricte, poate chiar mai stricte decât în alte state membre, deci nu am niciun fel de uh, probleme din punctul acesta de uh, vedere. După aceea, revenind la doamna Ayala Sender, 28 de membri ai Curții de Conduri care trebuie să fie independenți. Din punctul meu de vedere, independența merge mână în mână cu responsabilitatea. Din punctul meu de vedere, în calitatea mea de candidat al statului lituanian, candidat uh, semnat și parafat de către guvern, parlament uh, uh, și de asemenea curtea de conturi, îmi dau seama că trebuie să fiu uh, independent, dar în același timp trebuie să-mi asum responsabilități, în primul și în primul rând, vis-a-vis -vis de propria mea țară. Trebuie să încerc în eforturile mele să creez o rețea de bune relații uh, în favoarea propriului meu stat, dar și în favoarea celorlaltor state. După aceea, uh, Descărcarea de gestiune e o, e o procedură foarte complicată și la nivel european uh, și la nivel uh, național. Din punctul meu de vedere, procedurile trebuie să aibă un scop. Dacă înțelegem scopul, ne vom da seama mm, de multe ori că procedurile în sine nu sunt necesare. În contextul acesta al uh, cadrului financiar multianual al Uniunii Europene, cred că avem nevoie de mai multă claritate. Aștept cu nerăbdare rezultatele eforturilor grupurilor de lucru pe tema uh, bugetării bazate pe rezultate. N-aș spune că Lituania a mers mai departe decât Uniunea Europeană din punctul acesta de vedere. Dar am făcut multe eforturi și am obținut rezultate pozitive, rezultate care însă trebuie să, să fie continuate și îmbunătățite. Trec următoare, la următoarea întrebare, la întrebarea domnului Flanagan. Noi suntem, uh, într-adevăr, membri ai zonei euro. Suntem o țară mică, aparținem zonei euro, de ceva timp încoace, dar important e să, ne, să înțelegem că moneda noastră națională fusese cuplată cu moneda euro încă din 2002. Pentru noi, faptul că am reușit să respectăm toate criteriile a fost un mare succes. Într-adevăr, au existat crize în zona euro și în trecut. Crizele acestea au fost însă rezolvate. Acum ne confruntăm cu o nouă criză care va fi și ea rezolvată. Eu cred că toate acestea dovedesc mai degrabă tăria uh, zonei euro decât uh, slăbiciunea sa. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Acum ar trebui să facem o evaluare cu ușile închise, dacă doriți, bineînțeles. cere cineva, cere vreun grup o evaluare cu ușile închise? Dacă grupurile știu deja